Stimați colegi, le mulțumesc colegilor de la AFET care au avut răbdare să rămână în sală. Äh, Bun venit și colegilor din Comisia DEVE și celor de la DROA care ni s-au alăturat astăzi pentru a auzi prezentările propunerea mea. Din păcate, Linda nu poate să se afle aici. Colega mea să se afle alături de mine, astfel încât putem să mergem mai departe. Prin acordarea acestui premiu îi onorăm pe cei care prin munca lor punându-și uh, în pericol viața, luptă pentru um, drepturile omului în întreaga lume. Munca lor este o inspirație pentru noi toți. Vă reamintesc că aceasta este our committee will vote on the candidates, or committees will vote on the candidates. Comisia noastră va vota acești candidați marțea viitoare și vom avea o listă scurtă cu candidații pentru conferința președinților și apoi vom, vom anunța câștigătorul joi 27 octombrie. Does not work? Yeah. Yeah. But anyless, uh, it was said into the wind and will not repeat it. Nu voi repeta cele spuse. Cred că premiul Saharov este probabil cel mai vizibil aspect al muncii pe, a muncii pe care Parlamentul nostru o face în ceea ce privește promovarea drepturilor omului, însă nu e singurul lucru pe care îl facem. Vă reamintesc faptul că nu vom publica voturile marțea viitoare. Și asta dintr-un motiv simplu. Dacă cineva pierde foarte mult, atunci ar fi afectat din punct de vedere public și nu îl vom putea ajuta să fie protejat unde se află, dacă este amenințat. Așa că nu ar trebui să ajungă astfel de detalii în mass media și nu vom publica nici cifrele primilor trei candidați. Însă puteți să fiți siguri că vom găsi o modalitate prin care să transmitem totul par- președintelui Parlamentului. Și cineva care a fost prezentat aici a devenit câștigător. Însă e important să nu fie publicate pentru, din motive de protecție. Și la premiul Nobel nu se știe ce s-a întâmplat, cine erau ceilalți candidați care ar fi avut o șansă. Și cred că acesta este un comportament echitabil. Câteodată au existat dezbateri cu privire la lipsa de transparență a procesului, însă cred că așa trebuie să procedăm. Ținem cont de drepturile omului și în um, acordurile de cooperare pe care le încheie Uniunea Europeană cu alte țări. Cred că nu trebuie să uh, vă reamintesc toate acestea. Mulțumesc personalului care mi-a pregătit acest document foarte inteligent. Și ar trebui să trecem acum la nominalizări. Europarlamentarii trebuie să-și prezinte candidatul în maxim 10 minute pe candidat sau grup de candidați pentru că avem 40 de minute pentru prezentare în total. Și vom începe cu primul candidat în ordine alfabetică, Sam Dündar, activist pentru drepturile omului în Turcia, nominalizat de GUE, VERS și FDD. Și aș dori să-i dau cuvântul doamnei Vergia, vă rog, pentru 3 minute 20 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Aveți dreptate când insistați pe cât de important e premiul Saharov pentru acest parlament și vizibilitatea pe care o are parlamentul în exterior. Mă bucur că în acest an putem să, să prezentăm o candidatură comună a trei grupuri politice, candidatorului candidatura domnului Can Dundar, care e un adevărat simbol pentru ce fac jurnaliștii în Turcia, un simbol în ceea ce privește amenințarea cu care sunt aceștia confruntați în Turcia. E jurnalist independent, jurnalist de investigație. Acest lucru n-a fost niciodată ușor în Turcia, însă de câțiva ani situația se agravează. Deja din 2012, Reporterii Fără Frontieră ne spuneau ce se întâmplă în Turcia și Turcia devenise cea mai mare închisoare din lume pentru jurnaliști. În acest climat de tensiuni politice, în 2015 și până acum putem spune că lucrurile nu s-au schimbat. Cean Dundar e jurnalist de la 18 ani. A absolvit London School of Journalism și a lucrat la radio-televiziunea turcă TRT, unde a participat la realizarea multor documentare. În 2013, acesta a devenit director de redacție a unui ziar Huriet, un ziar, un ziar din uh, Turcia. În 2015 publica niște documente care afectau guvernul turc. Vedeam acolo camioane care duceau arme în Siria. Aceste camioane se presupunea că duc ajutoare alimentare, însă erau uh, însoțite de, um, de oameni din serviciile secrete turce. Și acesta, după ce a publicat articolul, a fost acuzat că a încălcat secretele de stat. Chiar Erdogan e cel care l-a acuzat pe Can Dundar și a spus că trebuie să plătească prețul suprem. Și chiar s-a cerut închisoare pe viață pentru el. În noiembrie anul trecut, domnule președinte, dacă ați putea să mă ascultați, vă mulțumesc. În 26 noiembrie anul trecut, Chan Dundar a fost luat împreună cu colegul său și a stat 42 de zile în închisoare. În mai 2016 a scăpat dintr-o tentativă de asasinat în fața Palatului Justiției atunci când mergea la o conferință de presă pentru a, da, pentru a face comentarii în legătură cu acuzațiile care îi fusese aduse. Apoi a avut loc o adevărată lovitură de stat pe care am condamnat-o cu toții și apoi situația s-a agravat în Turcia și mai mult, mai ales în ceea ce privește libertatea presei. La 27 iulie, statul turc a ordonat închiderea a, 20, a 42 de ziare, multe televiziuni, agenții de radio, agenții de presă și multe reviste. Autorități, autorizații de presă au fost uh, anulate și jurnaliști foarte mulți au fost închiși. Jumătate din ei continuă să fie în închisoare și aici. În raportul publicat de Reporter Fără Frontiere se spune că uh, sunt, amen, sunt amenințat, e amenințată libertatea de exprimare în Turcia. Can Dündar a părăsit Turcia și a spus că nu mai are încredere în justiția din țara sa. Însă soția acestuia a fost arestată, pașaportul i-a fost confiscat, astfel încât Can Dündar să fie convins să se reîntoarcă în Turcia. Veți înțelege, stimați colegi, de ce noi considerăm că Can Dündar merită premiul Saharov, ca simbol a luptei pentru libertatea presei în Turcia. Mulțumesc! Thank you. My group... Keller, grupul meu, Verzi, e mândru să îl nominalizeze pe Cean Dundar pentru ediția din acest an a premiului Saharov pentru libertatea de gândire aproape trei, pentru aproape trei decenii acest premiu a fost acordat unora dintre persoanele cele mai de admirat în ceea ce privește libertatea. Sunt convinsă că Chan Dündar face parte dintre acești oameni, dintre acești eroi moderni. Can Dündar e o personalitate importantă în jurnalismul turcesc. E un simbol viu al libertății de gândire în țara sa. În ultimii 35 de ani, a luptat pentru libertatea de expresie și pentru o Turcie democrată. A luptat și subliniez acest fapt aici pentru relații cu Uniunea Europeană prietenoase și apropiate. A fost o sursă de inspirație pentru mulți dintre noi, atât în Turcia cât și în Europa. Acesta a fost uh, foarte implicat pentru, și în ceea ce privește pacea și ceea ce se întâmplă cu minoritatea kurdă acolo. De curând acesta a fost persecutat de guvernul său pentru că a dezvăluit secrete statale. A fost arestat, a fost uh, închis și a primit o mare pedeapsă a suferit chiar și a trecut chiar și printr-o tentativă de asasinare. După lovitura de stat eșuată din, aceast, din această vară, el a trebuit să fugă din țara sa pentru că era frică să nu continue să fie persecutat și faptul că lipsea statul de drept acolo. Și soția acestuia a fost uh, închisă și pașaportul confiscat. Stimați colegi, Turcia e un vecin apropiat notă, apropiat nouă și e o țară care e o țară candidată la Uniunea Europeană. Poporul din Turcia și poporul european sunt strâns legate între ele. Suntem legați prin istorie, economie și prin multe povești personale de viață. În timp ce Siria și multe alte locuri sunt în flăcări acum, e clar că această relație e foarte importantă, relația UE-Turcia. Cu toate acestea, vedem că situația drepturilor omului și a democrației în această țară se deteriorează. Și vedem că există tensiuni în relația dintre noi. În capitalele noastre, liderii, instituțiile renunță la cele mai de bază valori pe care le avem și asta în numele unor obiective pe termen scurt bazate pe securitate și migrație. Vedem că Europa lasă deoparte acum Turcia și îi lasă singuri pe aceia care au luptat pentru democrație, au luptat împotriva războiului și împotriva suferinței umane în sud-est. Acordând premiul Saharov 2016 lui Chan Dündar, Parlamentul European și-ar face și lui o mare favoare, iar aminti Uniunii Europene și statelor membre de faptul că trebuie să fim pentru o Turcie pluralistă și democrată. Acordarea premiului Can Dündar, prin această acordare, Parlamentul European ar trimite un mesaj puternic de la Bruxelles și anume că situația din Turcia contează, că Uniunea Europeană nu va renunța să lupte pentru acești actori minunați din Turcia pe care o iubim și care acum se află în pericol libertatea și viața lui Dündar sunt în pericol din cauza articolelor pe care le-a publicat. Ca să-l sprijinim și să-i sprijinim pe toți cei ca ei din Turcia, îl nominalizăm pe acesta pentru premiul Zaharov. Vă mulțumesc! Per me Mulțumesc, domnule președinte. Este pentru mine o onoare și o plăcere deosebită să pot să vă transmit și în numele grupului meu și în numele altor două grupe politice candidatura lui Ceam Dundar astăzi pentru premiul nostru Saharov. Premiul Saharov, de fapt, așa cum a mai spus cineva înaintea mea, este un premiu care se acordă pentru libertatea de gândire. Dacă ne uităm la ultimii ani, o să ne dăm seama, de exemplu, că Turcia are un statut de candidat oficial la Uniunea Europeană din 1999, deci de 17 ani. Dar mai mult ca niciodată e, există o nevoie foarte clară pentru a exprima libertatea de gândire, libertatea jurnalismului, libertatea presei și toate aceste libertăți sunt la baza proiectului european. Se vede că Uniunea Europeană, înainte de un proiect geografic și politic, este o idee care se bazează pe ideea că putem să avem răspunsuri diferite la aceeași întrebare. Și noi trebuie să admitem că în situația actuală Turcia s-a îndepărtat foarte mult de idealul acesta. Eu nu um, Mie, mie mi se pare că Cean Dundan merită acest premiu pentru că s-a bătut pentru aceste principii toată viața și a plătit un preț foarte înalt, un preț poate chiar mai rău decât moartea, exilul departe de patrie, departe de cei dragi. Uh, dacă îi acordăm lui acest premiu, atunci, de fapt, le aducem un omagiu tuturor celor care au avut același curaj, tuturor celor care au luptat ca el și câteodată noi considerăm că ei fac aceste eforturi și că nu-i costă nimic, dar nu este așa. Prezentarea opiniilor publi- uh, proprii nu este neapărat un lucru foarte simplu și dovada noi, noi trebuie să avem datoria să informăm uh, oamenii despre ceea ce se întâmplă și trebuie să respectăm faptul că ei pot spune adevărurile chiar cele mai dificile și mai neplăcute în fața autorităților din țara lor, care nu este un lucru ușor. În Turcia au fost puși în închisoare 120 de jurnaliști în ultimii ani, peste 140 140.000 de mii de uh, site-uri online au fost blocate și uh, țara a ocupat locul 150 în uh, indexul de libertatea presei uh, în lume. Deci, uh, și în același timp, este țara cu proporțional cel mai mare număr de um, jurnaliști în închisoare. Este în același timp o țară candidată care dorește să facă parte din Uniunea Europeană, cel puțin oficial, încă aceasta este intenția și de aceea candidatura lui Dundari este și o chestiune de um, calendar. Este o chestiune de moment propice, pentru că cred că suntem într-un moment foarte important pentru Uniune și un moment care ar putea să semne, semnaleze tocmai îndepărtarea țării acesteia, nu neapărat de la aderarea la Uniunea Europeană, ci de la valorile noastre. Dacă nu avem uh, frică să spunem, de fapt, uh, cine trebuie să ia cârma Turciei în mână și că, dacă, și că jurnaliștii sunt cei care trebuie să se exprime pentru a eh, putea să arate care este sentimentul cetățenilor din țara lor, atunci noi nu putem să spunem că apărăm aceste valori. Mi se pare că un drept atât de fundamental cum libertatea de exprimare, dacă nu-l apărăm, ne face complici la ceea ce se întâmplă în Turcia. Eu zic că este, nu este un vot împotriva Turciei, ci este un vot pentru societatea civilă, un mesaj de speranță pentru viitor. Dacă statul turc a condamnat pe Ceandundar la exil, noi, în același timp, dacă nu îl votăm, dăm o condamnare pentru toți uh, cetățenii din Turcia care trebuie să rămână într-un exil, într-un exil de la statul de drept. Saharov spunea că până când o țară nu are libertatea civilă, libertatea de informare și o presă independentă, nu poate să se vorbească de o componentă a opiniei publice care să poată controla guvernul. Și astăzi vă cer să vă amintiți de acest citat și să vă amintiți, de fapt, tot timpul de ceea ce uh, spune Saharov prin votul pe care îl exprimați. Mulțumesc! work. It's uh, thinking is Mustafa Jamilov. Uh, Mulțumesc. Trecem acum la al doilea candidat, Mustafa Gemilev, și uh, din partea PPE, domnul Sarius wolski îl va prezenta. Un minut și 55 de secunde. A lonely fighter for freedom against... Mulțumesc. Domnul Gemilev uh, um, și, de fapt, ideea lui Saharov era tocmai aceea de a lupta împotriva unui regim totalitar este un adevărat exemplu al unui astfel de luptător și activist. Domnul Gemilev reprezintă lupta continuă și pașnică împotriva uh, încălcării drepturilor omului în, uh, împotriva Rusiei, lucru care este prezentat în broșura pe care am făcut-o noi. A fost deportat din Crimea când avea șase luni, a crescut în uh, exil, în anii 60 a fost închis pentru că protestase împotriva invadării Cehoslovaciei și și-a petrecut 15 uh, ani în închisoare. Astăzi își continuă lupta pentru drepturile omului uh, împotriva Rusiei, invadării Crimeei și pentru drepturile uh, tătarilor din Crimea. Între 1944, când a fost deportat din Crimea, și 2014, practic, viața lui a fost între paranteze pentru că a fost expulzat din Crimea de către Rusia. Pentru lupta sa de o viață întreagă, pentru libertate și pentru drepturile omului, grupul nostru îl propune pe Mustafa Gemilev la premiul Saharov. Avem și un scurt video pentru a prezenta candidatul nostru și sperăm că tehnicienii să-l poată prezenta. Timing. Thank you very much. Uh, Mustafa Gemilev is a... Domnul Kelam, domnul Gemilev este un adevărat pilon, un adevărat stâlp de rezistență al luptătorilor pentru drepturile omului a fost uh, arestat uh, în 1966, în urmă cu 50 de ani și a petrecut peste 15 ani în închisorile, în închisorile sovietice. Așa cum spunea domnul Sarius Volski, a, a fost cel, unul dintre cei care au protestat împotriva uh, invadării Cehoslovaciei. Și uh, a avut legături cu Andrei Saharov și a înființat grupul de la Helsinki în timpul Uniunii Sovietice. Acum este, este încă o dată interzisă intrarea în teritoriul natal, în Crimea, așa cum s-a întâmplat când a fost deportat uh, din Crimea în Asia Centrală când avea șase luni cu familia sa. Și cred că este important să transmitem acest mesaj uh, pentru o persoană care nu numai că a susținut drepturile tătarilor din Crimea, care sunt uh, amenințați în mod direct, al căror viitor este nesigur, dar și pentru un om care a susținut drepturile ucrainienilor, al rușilor, uh, uh, cu toate puterile sale. Este un lucru care trebuie să fie recunoscut. Mulțumesc! Domnul Tenoc, mulțumesc, domnule președinte. Domnul Gemilev a fost propus inițial de Ana Fotiga, colega poloneză din grupul meu, care este acum în Georgia, așa că voi prezenta în numele său această candidatură. Avem candidați foarte puternici anul acesta și cred că Gemilev este practic candidatul ideal la premiul Saharov, pentru că, ca și Saharov, Domnul Gemilev este un fost disident sovietic și fost uh, președinte al Parlamentului Tatarilor, Mejlis, și de altfel în această calitate l-am uh, întâlnit pentru prima oară când am vizitat Crimea, în urmă cu mulți ani. Dânsul a luptat uh, întreaga sa viață împotriva tiraniei, a comunismului, a fost deportat când era copil pe vremea lui Stalin, a participat la toate mișcările dizidente, a protestat împotriva invadării Cehoslovaciei în 1968 și a fost unul din uh, fundatorii uh, grupului de protecție a drepturilor omului în URSS, a petrecut 15 ani în închisorile sovietice, aproape un an uh, a făcut greva foamei și în urma anexării legale a Crimeei de către Rusia, Gemilev s-a opus aceste invazii, invazii și din această cauză nu se mai poate întoarce acasă la el. Acum este uh, în Parlamentul ucrainian și susține procesul de aderare a Ucrainei în NATO și UE. După colapsul regimului comunist, Gemilev și cei ca el s-au confruntat uh, cu aceeași presiune din partea Federației Ruse. Domnul Gemilev uh, și-a petrecut întreaga viață pentru a lupta pentru dreptate și justiție și la 70 de ani de la deportarea sa și la 25 de ani după ce s-a întors, reprezintă acum un adevărat model pentru mișcarea tătarilor din Crimea și este un simbol al uh, mișcării care dorește să susțină drepturile omului și întoarcerea Crimeei în Ucraina. Cred că a, uh, principala Uh, problemă geopolitică la ora actuală vine din partea Rusiei și este important să luptăm împotriva propagandei uh, lui Putin. Dacă avem uh, un candidat care este un fost dizident sovietic, practic transmitem un mesaj foarte clar. Și chiar și faptul că acest premiu ar fi acordat unui lider al tătarilor din Crimea. Putin uh, are obiceiul să invadeze alte teritorii și uh, el s-a opus întotdeauna și nu a acceptat niciodată această ocupare ilegală. M-am întâlnit de multe ori cu domnul Gemilev, așa cum au făcut-o și alți colegi de aici de la Parlament și cu toții considerăm că este un candidat uh, puternic pentru premiul Saharov. Mulțumesc!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 continuar. Dragi colegi, continuăm ședința. Domnul președinte Brov va trebui să părăsească sala în câteva secunde. Și al treilea candidat este reprezentat de, sau a treia candidatură este reprezentată de Nadia Murat și Lamia Ai Bashar din partea grupului Eșide și deci din partea grupului ALDE și uh, fiecare grup uh, va avea posibilitatea să le prezinte. În primul rând, uh, domnul Weidenholzer pentru 5 minute. Vă rog. Thank you, uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, grupul SD a hotărât să prezinte această candidatură a doamnelor Nadia Murad și Lamia I. Bashar care au fost uh, victime și sclave sexuale ale Daesh și care după aceea uh, și-au dedicat viața uh, în mod curajos pentru a lupta împotriva campaniei ISIS. O campanie care a făcut din fete și femei tinere sclave sexuale. Cele două ajută la reconstruirea comunităților și a vieții acestor femei victime. Iazidiții sunt o comunitate religioasă care trăiește în nordul Irakului, chiar dacă unii dintre ei au ajuns până în Europa. Și uh, Daeshul a elaborat o adevărată uh, ideologie a violului care a fost uh, aplicat ca strategie și tactică pentru a fricoșa comunitatea yazidi. Femeile și fetele yazidite au devenit sclave sexuale. Această afacere a început cu masacrul din Coho, lângă Sinjar, în 2014 și aceasta se întâmpla la uh, granița Irakului. Până în ziua de astăzi, peste 6.000 de femei yazidite au fost uh, au devenit victime ale Daesh. Ele sunt uh, răpite și sunt uh, trimise în Irak, în Siria și sunt uh, transformate în sclave sexuale. E vorba de crime abominabile și trebuie să avem curajul să spunem ce credem despre aceste crime. 3000 de uh, fete și femei au fost eliberate, iar 3.000 sunt în continuare uh, răpite. Prin uh, nominalizarea lui Nadia Murad și a lui Amia Aji, practic aducem un omagiu tuturor acestor fete și femei care au fost victime în numele comunităților lor religioase. De asemenea, Daeshul încearcă să uh, utilizeze viorul sistematic ca o armă de război, aceeași armă fiind de fapt utilizată și în Bosnia și se utilizează în mare măsură și în Africa. Domnul, doamnă președintă, practic uh, istoria se repetă, se repetă de nenumărate ori, din păcate, doar uh, criminalii sunt alții. Este important să transmitem un mesaj clar în acest sens și să arătăm că comunitatea iazidită, care de multe ori este lăsată uitării, de data aceasta este susținută în, într-o perioadă dificilă a istoriei sale. De altfel, ar fi și primul laureat din partea Irakului și mulțumim grupului ALDE pentru că ne susține pentru această candidatură. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Besera pentru 5 minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu vreau să intru în detaliu uh, pe lângă argumentele care au fost deja prezentate de colegul meu este vorba de două femei tinere, două victime pline de curaj, uh, care au hotărât că au suferit destul și că nu mai poate să fie doar victime, că au fost victime ale tuturor uh, violurilor posibile, fizice, mentale și așa mai departe și au hotărât să lupte pentru drepturile omului și de aceea reprezintă această candidatură mai bine decât nimeni. Am să mă centrez uh, mai mult pe cazul Nadia Murad, pentru că am avut ocazia să o și cunoaștem și lucrează de mai mult timp și mi-ar plăcea ca, um, dragi colegi, voi toți să o cunoașteți. Noi am avut ocazia să ne întâlnim asta primăvară la întâlnirea Comisiei pentru Drepturile Femeii și cred că merită să ascultăm ce are de spus, nu doar problemele prin care a trecut, ci să vedem și încrederea în justiție, încrederea uh, oarbă aproape pe care o are în justiție și acesta este motivul pentru care grupul socialist și grupul ALDE au căzut de acord pentru a prezenta această candidatură. Vreau să spun aici că nu am uh, numit-o pe Nadia Murat doar pentru că este una dintre miile de victime uh, ale Daesh, pentru că familia sa a fost uh, asasinată, pentru că a fost torturată și așa mai departe. Nu, am uh, prezentat-o drept uh, candidat pentru că a hotărât să nu mai fie victimă și să lupte împotriva extremismului și să conducă acest proces și în fața Curții Penale Internaționale. Cred că acest element este esențial pentru a vedea cât de eficient poate fi uh, premiul Saharov pentru Nadia și pentru toate victimele genocidului Yazidi pentru a putea lupta în continuare pentru eliberarea celor 3.000 de femei yazidite care sunt în continuare în sclavia Daesh și pentru a da un argument în plus în fața Curții Penale Internaționale. Este un fel de a, a da mai mare vizibilitate acestor cazuri și este un instrument în plus pe care Parlamentul European îl pune la dispoziție pentru o cauză corectă. Aș vrea să mai adaug aici câteva cuvinte în legătură cu Nadia. Uh, după cum știți, uh, în ultimul an um, a, a făcut vizite prin lumea întreagă. În urmă, uh, cu ceva timp, a fost uh, numit ambasador ONU, a lucrat în, a vorbit în fața Națiunilor Unite, a venit aici, la Parlamentul European, s-a întâlnit și cu președintele Schulz, a luat cuvântul în fața Consiliului Europei, um, a fost aproape peste tot, până și în taberele de refugiați din Grecia și aș vrea să vă citez aici o frază, o declarație pe care a făcut-o Nadia Murat și care mi se pare esențială pentru această candidatură. Spunea dânsa, Daesh mi-a luat familia, viitorul și viața, însă ceea ce îmi rămâne pentru totdeauna este încrederea în justiție. Și toate fetele și femeile care acum sunt în mâinile teroriștilor trebuie să conteze pe justiție. Iată cuvintele Nadiei și despre asta este vorba aici, despre justiție. Nu există niciun fel de motivație politică pentru această candidatură, este vorba aici de o interpretare a valorilor premiului Saharov, libertatea de exprimare, drepturile omului, protecția drepturilor minorităților, respectarea dreptului internațional, dezvoltarea democrației și dezvoltarea statului de drept. Cred că nimeni din acest motiv nu poate fi împotriva acestei candidaturi. Și aș mai vrea să vă spun un lucru. E vorba de două femei uh, admirabile, tinere, curajoase și care reprezintă cel mai bine spiritul european și global. De aceea, în încheiere, aș dori să uh, aduc un omagiu aici Germaniei, care a primit uh, atât de mulți refugiați. Este singura țară care a făcut un pas înainte și este important ca la nivel european să recunoaștem acest lucru. Cred că orice deputat uh, neamț poate fi mândru de această candidatură a Nadiei. Și vreau să vă confirm de asemenea că, din punct de vedere procedural, cele două candidaturi din partea ALDE și a a socialiștilor se fuzionează. Confirmăm acum că există o singură candidatură, și anume Nadia Murad și Lamia Aji Bashar, ambele victime ale Daesh, din partea celor două grupuri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Besera. Mai avem încă un candidat de prezentat. Intervenție, domnule Preda, intervenție fără microfon din sală. Da. Pentru că părea că grupul liberal a prezentat o candidatură. Doamna Besera tocmai a explicat acest lucru. Puteți să repetați? Da, sunt convinsă că interpretarea a fost corectă. Nu știu cum v-a ajuns dumneavoastră, dar am să vă explic încă o dată. Există o singură candidatură, pentru că atât Nadia Murad Uh, cât și la Mia Bashar s-au fuzionat într-o singură candidatură, pentru că practic luptă pentru același lucru. Da, din motive de natură tehnică, administrativă, să zic așa, nu s-au asociat cele două candidaturi, dar de fapt așa este. Deci, uh, candidaturile de la mai multe grupuri s-au alăturat. Cele două, Nadia Murat și Lamia Bashar, prezintă împreună această candidatură, deci este un vot unic, nu este împărțit în două. Deci o singură candidatură din partea celor două grupuri, socialiști și democrați și grupul ALDE a prezentat uh, un candidat și anume Nadia Murad și Lamia. Deci este o singură candidatură. O candidatură comună, însă, singura diferență este că grupul ALDE prezentase o singură persoană, și anume pe Nadia, iar socialiștii au prezentat două candidate. Deci noi acceptăm acum că această candidatură comună este reprezentată de cele două doamne. Deci ALDE acceptă această candidatură propusă de socialiști. Eh, podemos tratar de complicarlo todo lo que da, dacă vreți, putem să încercăm să ne complicăm uh, viața și mai mult, dar e foarte simplu. Grupul socialist a numit uh, două femei azidite mm, la postul de candidat. Liberalii au numit doar pe una din cele două drept candidat. Și grupul liberal practic acum își însușește această candidatură cu cele două femei. Deci o candidatură alcătuită din două femei și susținută de două grupuri. Deci o singură candidatură cu două persoane numite pentru aceeași candidatură. E foarte simplu. Trecem acum la următorul candidat, dacă sunteți de acord. Este vorba de Ilam Toti. Este prezentat de domnul Chiuciuc și încă 40 de membri Dau cuvântul domnului Chiuciuc și după aceea cred că uh, avem și un film pe care îl vom viziona. Yes, correct. Uh... Într-adevăr, mulțumesc, doamnă președinte. Am plăcerea și onoarea să vă prezint uh, nominalizarea lui Iliam Tohti pentru premiul Saharov 2016. Iliam Tohti este cel mai de vază intelectual. Uh, da, mă ascultați? în Republica Populară Chineză. Profesorul Iliam Tohti este expert în economie și în aceasta la Universitatea Minju din Beijing. A fost născut în 1969 în Hinjaf și peste 20 de ani a condus uh, mișcări de, a, de uh, pace pentru a crea o mai multă pace între uiguri și chinezi. Uh, în uh, condiții și pentru a îmbunătăți situațiile cu, situația culturală și politică a uigurilor. A fost de asemenea și cel care a apărat uh, drepturile socioeconomice, politice și religioase a celor 11 milioane de uiguri, persoane care trăiesc de fapt în uh, nord-vestul, regiunea Hinjia, în nord-vestul Chinei. Uh, în ultimele decenii de creștere uh, economică a Chinei, uigurii nu s-au bucurat de aceleași progrese în țara lor uh, de baștină și chiar uh, guvernul a inițiat o politică de represiune, măsuri de discriminare împotriva uigurilor și altor minorități. În septembrie 2014 a fost trimis la închisoare pentru că și-a arătat ideile Um, a fost, în mod deschis, a fost acuzat de separatism și a, um, deși a lucrat uh, pentru a îmbunătăți coexistența între minorități, iar uh, soția sa a fost condamnată de către um, sentința a fost condamnată de către Comunitatea Internațională. De când a fost arestat, a fost uh, o prioritate uh, Um, pentru toți um, activiștii în domeniul dialogului uh, pe tema drepturilor omului și ideea și valorile pentru care Iliam Tohti a fost um, dus, pus în închisoare și acuzat au, sunt de fapt valori extrem de importante pentru societățile democratice. Indiferent uh, de etnia sa și religia sa, Iliam Tofti este un gânditor liber care crede în drepturile omului, în într-o coexistență pașnică între grupurile etnice, minoritare și neminoritare și care crede în viitorul Chinei. Libertatea sa de exprimare în ciuda amenințărilor, detențiilor și arestului la domiciliu și a altor încercări din partea statului de a-l face să nu mai ia cuvântul și uh, de a nu mai uh, se lupta pentru minorități, sunt admirabile. Trebuie de aceea să um, nu uităm că el a fost cel care și prin paginile sale în limba chineză a încercat să promoveze colaborarea între minorități și majoritatea chineză. Într-un interviu acum câțiva ani a fost uh, s-a exprimat public față de sentința sa, ceea ce l-a, i-a atras și sentința cu pedeapsa, de pedeapsă cu moarte. El um, și-a arătat angajamentul de a lupta pentru pace, și uh, de a se lupta pentru drepturile populației uigure suprimate. Da, imediat închei spre vorbitorul, după ce a fost arestat, a insistat uh, ca guvernul să înceteze politica de opresiune a uigurilor. Este împotriva oricărei forme de violență, iar uh, dacă îi acordăm lui premiul Saharov, am transmite un semnal foarte puternic pentru că uh, pentru a arăta că există um, o susținere pentru persoanele care se luptă pentru armonia între minorități, pentru libertatea um, de exprimare a minorităților, chiar în condiții de reprimare absolută. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și aș vrea să vă uh, pun acum un film pentru ca să-l vizionați.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 söz bo'lib bo'lsa ya'ni millatimga foydasiz har qanday söz bo'lgan bo'lsa bu hargiz mening so'zim emas Muchas gracias. Eh, quiero saber si algún colega quiere... Vă mulțumesc. Nu știu dacă dorește cineva să intervină pentru a pune întrebări sau pentru a susține pe vreunul dintre candidați. Dacă nu, atunci uh, vă voi spune ce se va întâmpla cu acești candidați. Știți că pe 11 octombrie avem o ședință comună AFET-DV și vom uh, vota acestei candidaturi. După aceea, conferința președinților va hotărâ cine sunt câștigătorii și va anunța rezultatele pe 27 octombrie și pe 12 decembrie la Strasburg vom avea o dezbatere într-o ședință comună a dv DROA. Și cu acea ocazie se va proclama și laureatul, iar ceremonia va avea loc miercuri 14 decembrie la orele 12 la Strasburg. Vă mulțumesc tuturor pentru munca dumneavoastră și pentru prezența astăzi aici și vă invit la ședința noastră de pe 11 octombrie.